au suferit de pe urma acestei crize. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Președintele, mulțumesc. Am încheiat acest punct. Trecem la următorul și anume recomandarea pentru a doua lectură a raportului privind folosirea eurovinietei pentru vehiculele grele de transport a domnului El Cadraui. Are cuvântul în primul rând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 acest este un lucru foarte, o situație foarte importantă pentru politica de transport. Este de fapt, acest lucru va depinde de voința statelor membre în ceea ce privește măsura în care vor folosi această nouă șansă. Noi nu hotărâm aici, facem ca lucrurile să fie posibile. Și noi, ca Parlamentul, uh, trebuie să ne asigurăm că se aplică foarte bine niște principii. În 2006 a avut loc o altă revizie, în 2008 a fost urmată de niște propuneri făcute de comisie și ne ocupăm de acest dosar de trei ani. Cei care l-au urmărit îndeaproape știu cât de greu a fost să ajungem la acest rezultat. Este un compromis este un compromis între instituții, dar este și un compromis la nivelul instituției. Compromis care a fost susținut de cea mai mică majoritate în Consiliu și unde, bineînțeles, uh, sunt unii în Parlament care s-au opus, consideră că nu este suficient de ambițios, alții consideră că a mers prea departe. Dar uh, vreau să uh, mulțumesc echipei raportorilor din umbră, Comisiei, Consiliului, care ne-au ajutat să ajungem la această soluție echilibrată și vreau să vă rog să susțineți acest pachet la care am ajuns pentru că este un pas în direcția potrivită. Le dă paselor membre, statelor membre posibilitatea să includă un sistem de taxare peste cel pe care l-au uh, să includă poluarea aerului și poluarea sonoră, lucru care uh, ar fi important pentru că veniturile s-ar folosi în infrastructură. Statele membre au posibilitatea să-și verifice abordarea în ceea ce privește sistemele de taxare pe, în funcție de perioada de folosire a camioanelor uh, pentru infrastructură, perioadele de vârf și nu în perioadele de vârf. Firește că trebuie să ajungem la cea mai clară angajare din partea statelor membre. Trebuie să devină un sistem durabil, trebuie să ne asigurăm că 15% din veniturile de aici ajung în infrastructură. Parlamentul acest lucru îl dorește. Are o viziune foarte clară asupra transparenței. Statele membre trebuie să spună că să declare nivelul de venituri pe care le obțin din aceste taxe și să vedem clar cum se folosesc banii. Toate lucrurile acestea au fost Uh, valabile pentru un parc auto mult mai uh, mare. Credem că trebuie să includem și vehiculele de 5, de 5 tone și autostrăzile. Credem că interoperabilitatea acestui sistem este foarte importantă, astfel încât să existe un sistem care să se aplice tuturor statelor, nu 25 de sisteme diferite. Vreau să mă mai refer la un lucru și anume tabelul de corelare unde s-au făcut o serie întreagă de afirmații din partea celor trei instituții, trebuie să ne asigurăm că nu vor exista precedente apropo de ce se întâmplă aici în tabelul de corelare. Deci ne vom ocupa de problema mobilității, nu o vom rezolva, dar este uh, un pas în direcția bună. Ajungem la un sistem de transport mai durabil în felul acesta. De dragul clarității ar fi trebuit să facem mult mai multe lucruri, dar cum spun, este un pas bun înainte, deci uh, apelez la susținerea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule El Cadraui. În numele Consiliului are acum cuvântul doamna Gheori. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule comisar, stimați eurodeputați. La începutul președinției maghiare am promis că vom face eforturi pentru a avea o Europa puternică. O Europa puternică care să aibă în centru oamenii. Și mă bucur foarte mult că în curând vom adopta o directivă prin care calitatea vieții cetățenilor europeni va fi îmbunătățită. De aceea, salut compromisul, acordul obținut cu Parlamentul European privind directiva Eurovineta 3. Această propunere de taxare a vehiculelor grele de marfă pentru utilizarea infrastructurii uh, este menită să ajungă la prețuri corecte care să reflecte Uh, toate costurile uh, cauzate de vehiculele grele de marfă, inclusiv taxele de congestionare, uh, taxele de schimbări climatice, costurile schimbărilor climatice, costurile pentru poluare atmosferică și fonică. Transportul este un sector foarte important într-o societate modernă și problemele legate de traficul rural, cum ar fi poluarea atmosferică, poluarea fonică și uh, congestionarea, aceste probleme devin tot mai grave. E nevoie de măsuri de politică inovatoare și adecvate, cum ar fi promovarea vehiculelor ecologice sau dezvoltarea unor planuri pentru infrastructură sunt, toate, sunt cel mai importante. De asemenea, internalizarea costurilor externe ar trebui să ducă la o mai mare eficiență economică și la reducerea efectelor negative asupra mediului. Um, prețurile corecte pentru utilizarea infrastructurii rutiere, așa cum se propun în această directivă, vor duce la utilizarea mai eficientă a resurselor limitate. Această măsură este foarte importantă în contextul cărții albe pre- prezentate recent de Comisie. Foaie de parcurs către o zonă europeană de transport unică, către un sistem de transport competitiv și care să utilizeze eficient resursele. Acesta este titlul cărții albe. Este primul pas în internalizarea costurilor externe în toate modurile de transport. Consiliul consideră că această propunere este una dintre măsurile cele mai importante în domeniul transporturilor. Știm că Parlamentul European împărtășește această opinie. Am muncit cu toții din greu pentru a ajunge la acest compromis. Președinția maghiară vrea să mulțumesc mai ales raportorului domnului El Kadraui pentru angajamentul său, pentru disponibilitatea de a coopera constructiv cu Consiliul. Punctul ultim neclarificat în negocieri a fost acela al tabelelor de corespondență. Președinția salută soluția găsită și ar dori să citească următoarea declarație a președinției maghiare, care are susținerea președințiilor următoare, cele trei uh, președinții care urmează, și anume poloneză, daneză și uh, cipriotă. Și pentru a evita orice fel de neînțelegeri vreau să citez în engleză. Declarăm prin aceasta că acordul obținut de Consiliul și Parlamentul European în trialogul din 23 mai 2011 privind directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a directivei 1999-62-CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, Eurovinieta, nu anticipează Uh, finalul negocierilor interinstituționale privind taberele de corespondență. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, acesta este un dosar foarte important, care va avea un impact clar asupra calității vieții cetățenilor europeni. De aceea salutăm acordul obținut de instituțiile noastre și sperăm ca votul de mâine să fie unul pozitiv, pentru că acest dosar este unul dintre cele mai uh, Um, importante și o mare realizare a președinției maghiare. Sperăm că majoritatea eurodeputaților vor susține această directivă. Vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare. Mulțumim încă o dată raportorului, raportorilor din umbră, experților juridici, mai ales privind uh, faptul că am ajuns la un compromis privind tabelele de corespondență. Are cuvântul acum domnul comisar Calas. Domnule președinte, stimați deputați, care au durat trei ani, suntem acum aproape de adoptare a de adoptarea acestei directive modificate, așa numita Euro, directiva Eurovinietă. Aceasta face parte dintr-o strategie mai largă pentru a internaliza costurile externe în toate modurile de transport pentru a avea un preț corect al transportului. Și mulțumesc uh, uh președinției uh, belgiene pentru că a deblocat acest uh, dosar. Uh, a existat, uh, după cum știți, în uh, timpul președinției uh, maghiare o majoritate majoritate foarte strânsă în Consiliul și îi mulțumesc în special domnului raportor pentru că împreună cu raportorii din Umbra a reușit să îmbunătățească foarte mult textul la a doua lectură. Aștept cu interes adoptarea acestei directive de către Parlament din două motive clare. În primul rând pentru că vrem să avem un sistem de transport mai ecologic și să implementăm uh, principiul poluatorul plătește. Uh, directiva va permite statelor membre să uh, perceapă taxe asupra camioanelor nu doar pentru costurile de infrastructură ca acum, ci și pentru poluarea fonică sau atmosferică și uh, le va permite uh, statelor membre să aibă taxe diferite pentru uh, a ușura congestionarea traficului în orele de vârf. În al doilea rând, această nouă directivă va și taxarea pentru costurile externe va genera venituri și va pune la dispoziția uh, statelor membre fonduri noi, resurse financiare noi pentru infrastructura de transport. În uh, numele Comisiei voi face și o declarație oficială, pentru că noi ne reamintim angajamentul pe care l-am luat uh, ca să ne asigurăm că statele membre vor avea un tabel de corespondență pentru a avea aceleași măsuri aplicate și pentru a transpune impune uh, legislația europeană pentru a avea o transparență juridică mai mare și pentru a ajuta examinarea conformităților uh, regulilor naționale. Comisia regretă lipsa de sprijin pentru prevederile incluse în propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului care modifică um, uh, directiva 199 62 ce în ceea ce privește infrastructura, care uh, stabilea uh, niște tabele de corespondență uh, obligatorii. În spiritul compromisului și pentru a asigura acceptarea acestei propuneri, noi putem să acceptăm substituirea acestei prevederi obligatorii în ceea ce privește tabelele de corespondență cu un um, Uh, considerent relevant care să încurajeze statele membre să urmeze această practică și uh, va exista o informare în timp de un an după adoptarea acestei uh, acord în plenară și va exista un raport la finalul perioadei de transpunere asupra practicilor statelor membre care pot, în interesul Uniunii, să-și facă propriile tabele care să ilustreze în măsura posibilului corelarea între această directivă și măsurile de transpunere și să le publice. Totuși, poziția urmată de Comisie în acest dosar nu trebuie să fie considerată ca un precedent. Noi vom, ne vom continua eforturile pentru a găsi împreună cu Parlamentul și Consiliul o soluție adecvată pentru această uh, problemă instituțională orizontală. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar. Să trecem la grupurile grupurile politice. Pentru PPE, două minute, doamna Horman Col. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Directiva Eurovinieta este importantă pentru că stabilește jocuri, regulile europene ale jocului în domeniul transportului, în ceea ce privește taxarea. Însă, nu pot să vă ascund faptul că ne, ne mulțumește propunerea inițială a Comisiei și, de asemenea, poziția raportorului din prima lectură. Însă, din fericire, raportorul a făcut pași foarte clari în întâmpinarea noastră și cred că trebuie să mulțumim, de asemenea, Consiliului Președinției Maghiare care au reușit în această situație de divizare nu doar să, ajucă, să ajungă la o majoritate a Consiliului, ci să ajungă și la un acord cu Parlamentul. Grupul meu politic va susține rezultatul, rezultatul acestor negocieri pentru că aici facem primii pași pentru a include principiul poluatorul plătește și pentru a-l pune în practică, dar pentru a-l pune în practică într-un mod rezonabil prin stimulente care să încurajeze durabilitatea uh, dincolo de colectarea taxelor. Uh, impunerea de taxe mai ridicate în uh, timpul perioadelor de vârf și această dispoziție este una de îmbunătățire a propunerii inițiale și de asemenea derogarea pentru vehiculele din clasa Euro 5 și 6. E un punct important. Statele membre au convenit acum să facă eforturi pentru interoperabilitatea sistemului de taxare uh, ceea ce uh, lucru despre care se vorbește deja de mai mult timp, dar care nu a fost pus încă în practică. De asemenea, pentru noi mai sunt și alte aspecte importante. Uh, alocarea fondurilor este importantă, nu doar procentul respectiv, ci obligația ca statele membre să folosească veniturile pentru scopuri durabile. Mulțumesc, doamnă Wortman Koller. Acum cu în numele Socialiștilor și Democraților, două minute, domnul Erzug. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. După un maraton de negocieri îndelugat, uh, am reușit împreună cu colegul meu, domnul Cadraui și cu reprezentanții uh, Comisiei și Consiliului să ajungem la un pachet de măsuri îmbunătățit pentru taxarea vehiculelor grele de marfă din Europa. De aceea vreau să mulțumesc raportorului și tuturor celor implicați pentru acest rezultat. Am reușit să uh, Uh, includem aici principiul internalizării costurilor externe și să includem și elementul de uh, angajament privind alocarea fondurilor pentru un transport mai durabil și pentru înnoirea um, parcului auto. De asemenea, obligațiile de transparență care au fost în cele din urmă uh, acceptate și de către Consiliu sunt foarte importante. Uh, și în urma acestor negocieri am încercat să ajungem la un rezultat și în ceea ce privește tabelele de corespondență. Dar nu am reușit, ni s-au pus bețe în roate de către Consiliu. Uh, eu cred că e foarte regretabil că anumite persoane au încercat să blocheze uh, procesul de negociere folosindu-se de acest element. De aceea vreau să-i rog pe toți colegii să accepte compromisul la care am ajuns și să nu pună în joc toate eforturile noastre, pentru că prin asta uh, le-am uh, dat satisfacție uh, celor care nu doresc o astfel de reglementare. Mulțumesc acum în numele liberalilor. Două minute, domnul Sterks. Mulțumesc, domnule președinte nu o să câștigăm niciun concurs de frumusețe cu textul ăsta, dar datorită atitudinii uh, insistente a raportorului, pentru care îi mulțumesc, pentru că avem un uh, rezultat foarte bun. Avem o alocare clară a fondurilor și a modurilor în care statele membre vor folosi aceste venituri. Trebuie ca sistemele de transport să fie mai eficiente. N-am reușit să îi obligăm să-și îmbunătățească eficiența. Nu înțeleg de ce statele membre vor să-și păstreze deschise sistemele de transport pentru a obține venituri acolo și pentru a păstra costurile externe exact acolo unde sunt, pentru că această pro- ă, procedură vrea să reducă costurile externe până aproape de zero și să introducă vehicule mai ecologice. Tocmai acolo ar trebui să folosim banii. Uh, dacă avem o problemă cu taxarea în timpul orelor de vârf, atunci cum permiteți funcționarea acestei măsuri dacă nu se aplică în mod egal în toate statele membre din Europa? Uneori am senzația că ceea ce facem aici este uh, așa foarte neclar, pentru că statele membre trebuie să facă un raport să spună care sunt veniturile lor provenite din această taxare și ce fac pentru a-și îmbunătăți sistemul. Deci, poluatorii, companiile de transport și de camioane uh, sunt cei care trebuie să plătească, dar trebuie să mărim și eficiența sistemului. Eu nu sunt foarte entuziast aici, dar am discutat în cadrul grupului nostru. Uh, avem un principiu aici, internalizarea costurilor externe, care este introdus în legislația europeană pentru prima oară. Și asta înseamnă că suntem la debutul unui proces pentru a internaliza costurile externe. Putem calcula costurile externe, putem îmbunătăți economia și durabilitatea sectorului. Și cred că în cadrul acestei cărți albe, Comisia a stabilit un număr de elemente importante, acolo unde trebuie să se ia măsuri mai întâi dacă acesta este un prim pas, dacă nu îl facem acum, atunci vom bloca pașii următori care sunt incluși în uh, cartea Albă. Și mă surprinde faptul că Consiliul, în anumite cazuri, nu ridică niciun uh, des și mulțumește președinției maghiare că s-au chinuit să deblocheze lucrurile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Stoix. Acum în numele conservatorilor și reformaților, domnul Gila. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În primul rând doresc să mulțumesc Consiliului și Comisiei pentru eforturile de a ajunge la acest compromis și vreau să-i mulțumesc domnului El Cadraui pentru faptul că a condus negocierile atât de bine. Noi vom susține acordul de compromis pentru că multe din soluții sunt foarte bune. Să ne amintim că acest compromis a fost foarte fragil în Consiliu în ceea ce privește domeniul de aplicare al directivei și alocarea fondurilor. Au fost chestiuni delicate pentru statele membre până la sfârșit se pare că alte negocieri ar fi dus la o soluție mult mai proastă sau la niciun fel de soluție. Deci trebuie să mergem înainte și să implicăm principiul poluatorul plătește, pentru că daunele aduse mediului trebuie compensate, cum spunea colegul meu. Este prima legislație europeană care conține acest principiu. Principiul acesta și taxele trebuie să fie introduse în toate statele membre. Din păcate, unele state membre țări nu au introdus nici măcar Eurovinieta 1 și este posibil ca același lucru să se întâmple și în acest caz, ceea ce distorsionează situația totală și afectează fluxurile de transport. Dacă drumurile se mențin, se întrețin folosind banii contribuabililor, atunci infrastructura nu se dezvoltă și nu se compensează costurile externe. Deci să vedem uh, bunăvoința statelor membre. Mulțumesc foarte mult pentru verzi. Două minute, doamna Lichtenberger. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colege, dragi colegi. Eurovineta, rezultatul negocierilor, sunt un exemplu al modului în care Consiliul încearcă să combată și să pună bețe în roate Parlamentului și să limiteze toate propunerile Parlamentului, mai ales în domeniul transportului rutier. Avem o politică care se face de către fiecare ministru în fiecare stat în defavoarea nivelului european, în defavoarea cetățenilor europeni în cele din urmă. Și uh, apoi Consiliul încearcă să facă tot ce poate pentru a împiedica uh, propunerile Parlamentului. Însă este foarte clar că Uh, gazele de eșapament, poluarea fonică, atmosferică, uh, sunt în defavoarea cetățenilor și a mediului. Și, din păcate, aceste costuri sunt suportate de către toți oamenii, nu de către poluatori. Um, propunerea inițială a Comisiei a fost una destul de slabă și a fost foarte greu să ajungem după um, negocieri foarte grele la un compromis. Um, din păcate, internalizarea costurilor externe nu este obligatorie, ci facultativă. Nu sunt luate în considerare toate efectele de poluare, ci doar anumiți factori și, în cele din urmă, în tot ce uh, rămâne uh, este, de fapt, uh, um, o, o, uh, bani cât pentru o bere. Aceștia, până la urmă, ajung Uh, ca valoare la cetățean. Uh, în Germania Există propuneri pentru a se face, pentru a se taxa doar anumite tronsoane, tronsoane montane și doar um, uh, vehiculele grele cu masă de peste 12 tone. Uh, ei bine, statele membre au în continuare posibilitatea să ofere derogări pentru uh, vehicule mai ușoare, ceea ce înseamnă că această politică nu este luată în serios încă. Totuși, noi verzii vom vota pentru, pentru că dorim să fim parte dintr-o majoritate care vrea să impună măcar principiul uh, Uh, internalizării costurilor externe și sperăm că pe viitor să existe miniștri de transport în statele membre care să fie mai serioși și mai rezonabili. Mulțumesc, doamnă Lichtenberger. Acum, pentru stânga uh, Europa, Unit, uh, Europa Stângă Unită, domnul Kolicek. Mulțumesc, domnule președinte. Eurovinet e jednou ze Mulțumim pentru această activitate bine desfășurată pentru că ar trebui eh, să regularizăm eh, transportul și în domeniul feroviar. Ora, signor președinte, eh, debo hablar? Domnule președinte, trebuie să vorbesc sau nu? Umožnit postupné vyrovnání E vorba de această directivă care trebuie să contribuie la egalizarea condițiilor de transport între cel feroviar și rutier. Uh, cel feroviar este dezavantajat pentru că acolo se plătește, dar pentru cel rutier plățile sunt simbolice. Și dacă ne gândim la aspectele tehnice, ale acestei probleme, constatăm că pentru traficul uh, vehiculelor grele de marcă este vorba de uh, autorute care, autostrăzi care nu sunt adaptate la acest tip de transport. Așa că eu știu, uh, autoritățile locale sunt cele care ar trebui să susțină cele mai mari costuri, dar costurile pentru anumite mărfuri externe conform uh, principiului poluatorul plătește iar plăcile ar trebui să limiteze excepțiile și să se refere la costurile externe ale transportului, uh, adică la poluarea sonoră și la poluarea mediului. Cum o să se transforme aceste plăți? Pentru că dacă ne gândim la tabelul de corespondență, corespondență nu vedem cum este apărat mediul Uh, în ciuda logicii uh, acestei recomandări, grupul GUE va susține poziția raportorului. Mulțumesc foarte mult, domnul Colișev. Uh, s-a folosit cartea, cardul albastru, doamna Leichfried. Sunteți de acord? Senor, senor Kolicek. Domnule Kolicek, s-a folosit cardul albastru. Doam... Doamna Leichfried, domnul Leichfried. Sunteți de acord? Da, domnul Leichfried, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Kolicek. Cred că nu, poate n-a înțeles bine, însă eu vreau să explic clar că acest compromis este destul de slăbuț, iar avantajul uh, camioanelor rămâne. Tarificarea este mult prea slabă. Ați spus că prin această directivă s-ar putea ajunge la un echilibru între transportul feroviar și transportul rutier. Eu nu cred că se va stabili acest echilibru. Poate nu asta ați vrut să spuneți, dar vă rog să-mi explicați. Domnul Kolicek. Aby se vyrovnali podmínky, protože jestliže na da, ce voiam eu să spun era că condițiile trebuie să fie uh, nivelate pentru că se plătește foarte mult pentru infrastructura feroviară iar condițiile nu sunt acelea. Dar uh, până acum pentru transportul feroviar trebuia să se plătească taxe foarte mari și taxe foarte mici pentru transportul rutier. Deci, astfel se face un pas mic pentru echilibrare. Mulțumesc, domnule Colice, că acum din partea uh, EFD, domnul Imbrasas. Eh, dėkui, gerbiamas pirmininkė, colegos, Mulțumesc. În primul rând doresc să mulțumesc domnului raportor <clears throat> pentru că nu a fost deloc ușor să întocmească acest document. După cum știm cu toții, sectorul transporturilor joacă un rol foarte important în ce privește mobilitatea, dezvoltarea economică și socială a Uniunii. Dacă dorim să rezolvăm problemele de creștere economică și de durabilitate, trebuie să conectăm și să rezolvăm problema infrastructurilor de transport. Sigur că sunt, ne îngrijorează probleme legate de schimbările climatice, de mediu, probleme legate de sănătate, dar toate astea sunt legate și de utilizarea rațională a transporturilor și sunt de acord că principiul poluatorul plătește uh, trebuie să ne ducă la luarea unor măsuri uh, prin care să diminuăm poluarea și, uh, mă rog, și, și cu dioxid de carbon și fonică și costurile sociale, de asemenea, generate de impactul negativ uh, al transportului asupra sănătății umane. Da? Pe, de, pe de altă parte, uh, e, e vorba și de niște cheltuieli, uh, costuri economice uh, importante suportate de cetățenii europeni. Uh, Sigur, trebuie să fim hotărâți în aplicarea acestui principiu poluatorul plătește și fără îndoială asta va însemna că uh, va trebui aplicat sistemul de uh, aplicat mai eficient sistemul de taxe rutiere și de asemenea și uh, sisteme de gestionare mai eficiente sunt neapărat necesare. Da. totuși, aceste măsuri eh, pe care le discutăm nu sunt chiar adecvate și nu vor avea de profitat decât unele state membre din centrul Europei care sunt state de tranzit. Măsurile nu vor fi eh, la fel de favorabile și pentru alte state eh, situate la frontierele externe ale Uniunii Europene. Cred că trebuie să ținem cont și de acest aspect și să vedem toate punctele de vedere și doar apoi să adoptăm eventual aceste măsuri. Mulțumesc din, din partea neafiliaților. Are cuvântul domnul Natras. Mr. President. Domnule președinte, Uniunea Europeană dorește să crească veniturile europene aplicând taxe la vehiculele grele de marfă. Uh, știți ce cred alegătorii din Marea Britanie despre Uniunea Europeană și răspunsul lor obișnuit este că nu sunt de acord. Uh, camioanele Uh, britanice sunt uh, produse în străinătate, există multă birocrație, se mai adaugă acum și impozite și taxe. Și reporterii din Marea Britanie spun că mm, elementele legate de Uniunea Europeană nu afectează mm, situația de la nivel local, însă acest lucru nu este valabil pentru taxele aplicate vehiculelor grele. Mm, poate din cauza rețelelor, proiectelor legate de rețelele TNT. În momentul în care Uniunea Europeană crește taxele, ei bine, cetățenii, euro, cetățenii britanici uh, protestează. Uh, se spune că până la urmă această ă, suprataxare va fi ca un fel de ă, mișcare somnambulă a Europei. Se spune că Regatul ă, Unit este încă adormit și că trebuie cumva să se răzbune pe contribuabil. Mulțumesc! Trecem acum la următorii vorbitori. Două minute, domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să mulțumesc raportorului și să-i felicit pe colegi pentru munca depusă. Nu a fost ușor să se ajungă la un compromis. De ce? Pentru că multe persoane de aici nu sunt mulțumite în proporție de 100% de rezultat. Însă eu vreau să vă avertizez. Atenție! Dacă doriți mai mult și dacă doriți să creați o coaliție cu cei care vor mai puține, atunci ar riscăm să ajungem la un compromis periculos. Cei care vorbesc despre uh, internalizarea costurilor externe ar trebui să susțină acest compromis. Noi dorim internalizarea costurilor pentru toate modurile de transport și, în al doilea rând, dorim să se utilizeze credite pentru mobilitate. Acesta este un subiect foarte important pentru noi. Nu este vorba aici de creșterea prețului transportului pentru că asta nu ar eficientiza transportul, dar trebuie ca uh, veniturile din transport să fie reinvestite. Dorim sisteme europene care să nu difere de la un stat la celălalt în ceea ce privește taxarea, taxarea de drum. Eu vin dintr-o zonă de frontieră și trebuie să vă spun că nu este posibil să, să mai existe în continuare sisteme diferite de percepere a taxei. Consiliul trebuie să accepte ce dorim noi și, de asemenea, trebuie ca vehiculele grele de marfă să respecte mediul. S-a mai spus acest lucru, Prevederile din text sunt foarte bune. Cei care sunt pentru internalizare nu sunt, de fapt, prea mulțumiți pentru că eu aș fi dorit ca această internalizare să fie obligatorie în toate țările, pentru că vorbim foarte mult despre acest lucru, de fapt, aici. Nu știu dacă mâine ne dorim 27 de sisteme diferite sau dorim unul singur și funcțional. Cerem, deci, introducerea eurovinietei și acest lucru trebuie să fie pus în aplicare. Mulțumesc, domnule Groș. Două minute, domnul Leichtfried. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnule comisar. Eu consider că dezbaterea aceasta este un succes care, pentru care trebuie felicitat raportorul, care a trebuit să depășească o serie întreagă de dificultăți, de obstacole pentru, pentru a uh, întocmi documentul său, care este unul reușit. E adevărat că aici, la Parlamentul European, nu există nicio majoritate reală în favoarea unui transport mai ecologic a unei ecologizări a transportului. Trebuie să ținem cont de asta, dar e adevărat și, de, și faptul că astăzi la Consiliu uh, există o majoritate a ministrilor transporturilor pentru care ecologia și protecția mediului uh, nu prea contează. Există o majoritate la Consiliu care își dorește ca statele riverane <coughs> să să uh, poată beneficia din transporturi și există o altă majoritate de state care își dorește ca consumatorii să nu uh, cumpere neapărat pro, uh, produse locale, ci produse transportate pe distanțe lungi. Sigur, se pune și problema internalizării costurilor externe, care ar fi o prim, un prim mod de a depăși aceste obstacole. Pentru uh, prima oară putem impune taxe pe uh, poluarea fonică, uh, și pe emisiile de dioxid de carbon. Sigur, unii ar putea spune că e o picătură în ocean, dar totuși am reușit ca ă, să ajungem la o extindere a coridoarelor. N-am reușit să impunem o taxă pe dioxid de carbon, din păcate, și știm că tra- sectorul transporturilor e unul din cei mai mari emițători de dioxid de carbon și nu există o taxă uh, încă. Uh, Eh, din păcate. Însă sunt de acord cu colegii care spun că trebuie votat în favoarea raportului. Deci voi vota și eu în favoarea sa. Cred că totuși e bine că am reușit și atât și sperăm că pe viitor vom face mai multe progrese. Mulțumesc și acum un minut și jumătate are cuvântul doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnule comisar Calas. În uh, Cartea Albă, se explică modul în care este preconizat viitorul. Sunt precizate niște moduri de încurajare a unui uh, sistem de transporturi mai ecologic și se spune de asemenea că este nevoie de noi resurse de finanțare pentru aplicarea principiului poluatorul plătește. Unul din aceste instrumente, eurovineta despre care vorbim astăzi, permite combinarea celor două. Și uh, sub președinția belgiană, s-au implicat uh, trei mm, actori belgeni de marcă, dintre care uh, raportorul pentru reușita acestui um, act. Uh, eu îmi doresc uh, ca acest, uh, acest act legislativ să se bucure de succes și mai mult pe viitor. Sigur că este vorba despre rezultatul unui compromis, 55% din costurile de infrastructură și 55% din costurile de infrastructură trebuie să fie Uh, investite apoi în uh, îmbunătățirea rețelelor de drumuri. Sigur că ceea ce este perceput ca venituri trebuie să fie reinvestit în infrastructura Acesta însă este un punct care nu e suficient de bine explicat. Și mai rămâne ceva de spus. Uh, într-adevăr, ne îndreptăm către o direcție pozitivă și din punctul nostru de vedere compromisul este unul bun. Într-adevăr, bătălia a fost foarte complicată, am fi putut până la urmă să nu ajungem la niciun rezultat pentru că majoritatea statelor preferă status quo-ul, dar mulțumesc doamna Meissner, acum pentru un minut domnul Vlasac. Pane předsedo, dámy a pánové. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În această propunere de directivă Comisia propune o taxă pe poluarea mediului, pe poluarea fonică și pe aglomerație. Se încearcă să se internalizeze costurile externe în baza principiului poluatorul plătește. Eu susțin acest principiu, cred că este foarte important, dat fiind impactul asupra sănătății umane și asupra mediului. Cred de asemenea că ar trebui să fie forme diferite de transport la nivel local, național și european, în interesul comunităților care foarte adesea au de suferit din cauza volumelor mari de trafic de tranzit Date fiind criza economică și presiunile economice și financiare, cred că statele membre ar trebui să aibă dreptul de a introduce noi sisteme în mod treptat. De asemenea, ar trebui să existe un stimulent pentru reînnoirea parcului auto, iar taxele pentru vehicule ecologice ar trebui să fie mai mici. Mulțumesc, domnule Vlasac. Un minut, doamna Durand. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Dar astăzi nu prea avem multe pentru care să ne bucurăm, pentru că suntem departe de un sistem de transporturi ecologice, deoarece textul pe care îl analizăm azi permite doar autorizarea uh, statelor membre pe bază voluntară să utilizeze un sistem, sistemul poluatorul plătește. În plus, textul este foarte limitat, așadar, până la urmă, va fi vorba doar de o taxă de 3-4 cenți, cenți în plus. Cu asta nu vom avea un uh, efect real asupra ecologizării transporturilor, din păcate. Uh, Asta este faimosul principiu al eh, interna, internalizării costurilor externe după ce a trecut eh, prin eh, mașinare tocată a Consiliului, îmi cer scuze pentru expresie. Însă totuși vom vota în favoarea acestui principiu pentru că este unul important Bine, s-a vorbit și de, de, de asemenea de principiul de precauție care uh, și-a câștigat o adevărată reputație, dar vom vota și în favoarea acestui principiu poluatorul plătește, deși la momentul actual rămâne la nivel de principiu, mai este de dat o bătălie și sper că vom reuși pe viitor să aducem adevărată schimbare. Mulțumesc, doamnă Duran, și acum pentru un minut are cuvântul doamna Stassen. Voorzitter, het huidige voorstel voor het eurovignet komt. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea unei uh, eurovinete, introducerea unei eurovinete, înseamnă subvenționarea unor moduri de transport ineficiente. Parlamentul consideră această propunere ca o primă etapă, un prim pas care, după părerea mea, merge într-un sens greșit și în curând acest lucru va deveni o obligație. Taxarea la kilometru riscă să crească foarte rapid și curând uh, va fi aplicată și uh, conducătorilor auto de vehicule private. De asemenea, rețelele feroviare vor avea nevoie de noi resurse. Este evident, președintele întrerupe, o întrerupe pe vorbitoare. Doamna Stassen sunteți rugată să vorbiți puțin mai rar pentru că interpreții nu reușesc să vă ur- urmărească. Vă rugăm să vorbiți mai rar. Domnule președinte, așadar, Parlamentul European, prin această propunere, împiedică crearea unui sistem ecologic de transporturi. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Stassen. Dau domnului Cancian, un, Presidente, signor comisario. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru. În primul rând, eh, permiteți-mi să felicit pe domnul raportor El Cadraui, pentru că a încercat eh, din răsputeri eh, să ajungă la un, un compromis cât mai acceptabil. Tocmai de aceea cred că trebuie să se urmeze procedura normală, însă nu s-au inserat aceste tabele de corespondență în acordul uh, uh, final și dosarul trebuia să meargă în conciliere. Ar fi putut fi o bună ocazie pentru a ajunge la un acord general. Din păcate, nu vorbim doar despre un detaliu, așa cum s-a spus aici. Principiul poluatorul plătește este unul corect și uh, acceptat de toată lumea. Și eu sunt pentru ecologizarea transporturilor. Însă acest instrument al eurovinietei, din păcate, este unul doar parțial, ci ineficient și nici măcar nu este just într-o perioadă de mari dificultăți economice uh, se afectează o categorie uh, economică pe care se bazează pia uh, piața noastră pentru a uh, se face niște bani în plus, care nici măcar nu vor fi utilizați decât într-o foarte mică parte, măsură pentru infrastructuri. Cred că se introduce un mecanism foarte complicat, inclusiv în calculul aplicativ. Așadar, am o poziție critică față de dosarul pe care îl discutăm și cred că el penalizează, pedepsește în mod inacceptabil o Europa a coeziunii economice și teritorială, Uh, în care statele periferice sunt uh, lăsate pe din afară, din păcate, și eficiența sa nu este demonstrată. Și în această modulare a fluxurilor de transport vedem că apar probleme. Uh, Există și cu problemele, și cu proiectele de finanțare existente și cu cele viitoare, pentru că se tot schimbă tarifarea Eh, ni se spune că statele sunt libere să aplice aceste majorări, însă în ce privește transportul transfrontalier, eh, trebuie să ne bazăm pe deciziile eh, altora. Deci sunt convins că acest acord la care s-a dorit să se ajungă cu orice preț pe cheltuiala transportatorilor nu poate fi considerat un succes. Cred că mai este mult de făcut, mai ales în ce privește echitatea aplicației. Mulțumesc și acum pentru două minute are cuvântul doamna Ayala Sender. Señora Ayala. Doamna Ayala. Unde está? Sí, perdone, perdone, președinte, că justo... Mă scuzați, domnule președinte. Eram uh, afară. Am fost chemată chiar acum. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorului, care a fost deosebit de tenace. Încă de la început, raportorul a arătat că situația statelor periferice uh, care nu au alternative pentru transportul rutier este o poziție uh, care afectează, de exemplu, și Pirineii. Profit astăzi de prezența domnului Calas. Știu că Comisia pune la îndoială viitorul uh, traversării Pirineilor printr-o rețea uh, fundamentală. Nu sunt propuse alternative feroviare și deci această eurovinietă care adaugă costuri suplimentare la transportul rutier va apăsa greu statele din sud și din est. E vorba de produse care au foarte adesea o plus valoare limitată și care astăzi după cum știm, uh, pun uh, probleme. Sigur că poate doamna Duron crede că 4 cenți nu înseamnă mult, dar haideți să nu uităm că ne aflăm într-o plină criz- criză a uh, legumelor și a citricelor. Ni s-au adus acuzații false din cauza castraveților și mii de familii din Spania au fost grav afectate. Și nu sunt doar familii de agricultori, ci și de transportatori rutieri și aceștia sunt afectați pentru că acești câțiva cenți, câțiva cenți reprezintă o problemă foarte mare în această criză a castravetelui. Domnule Cadraui, de la început, atunci când au apărut cifrele care arătau limpede că există probleme foarte mari, uh, a fost, poziția a fost clară, însă după aceea cifrele prezentate la început au dispărut. Unde au dispărut aceste studii? Am vrea să știm. Eu uh, sunt gata să fac un sacrificiu, însă cu condiția să se rezolve problemele. Probleme cum este congestia uh, rutieră Însă, această problemă nu este inclusă deocamdată și se pune și problema infrastructurilor. Cum pot fi ameliorate aceste infrastructuri? Știm că toate aceste lucruri nu se vor rezolva pentru că deocamdată nu se propune nicio altă soluție. Delegația socialistă spaniolă va fi obligată să voteze împotriva raportului. Are acum cuvântul un minut Doamna Grisbeck. Mulțumesc. Doar în două cuvinte pentru a rezuma tonul general al lucrărilor noastre. Ei bine, în sfârșit, dar totuși e păcat. În sfârșit, pentru că după lungi negocieri ajungem la un compromis și că principiul poluatorul plătește începe să ia o formă mai clară în acest dosar. Și e puțin păcat, pentru că chiar dacă lucrurile sunt complicate din punct de vedere financiar în diferitele state membre, ar fi trebuit să facem tot ce era posibil pentru a reuși să reincludem, să reinvestim veniturile în proiecte prioritare ale rețelelor transeuropene de transport. Domnule Calas, Comisia trebuie să exercite un control mai strict. Este păcat și pentru că <clears throat> uh, dacă acest acord păstrează conceptul orelor uh, din afara momentelor de vârf, ei bine, Comisia trebuie să dea un impuls suplimentar. Directiva actuală implică mm, camioanele începând cu, 3, cu tonaj de 3,5, iar acordul nostru prevede o uh, posibilitate de excludere, de scutire și aici Comisia trebuie să joace un rol cheie. Este un compromis mic, un pas mic, dar este totuși un pas înainte și îl vom vota. Mulțumesc! Mulțumesc! Um, are cuvântul domnul uh, Cianic, un minut. Pani Lichtenberger Mulțumesc, uh, domnul Cernesc, care cu Da, mulțumesc. Uh, într-adevăr, uh, unii s-au felicitat aici că, am, că avem miniștri foarte înțelepți la Consiliul European, dar aș dori să-mi dați și nume. Cred că lista ar fi destul de scurtă, din păcate. Acestea fiind spuse, aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru că acest lucru trebuie subliniat, a făcut o treabă foarte bună. Totuși, raportul conține și elemente controversate. Uh, Sigur că proprietarii firmelor de transport vor trebui să plătească mai mult. Asta este o problemă pentru că traversăm o perioadă de criză. <clears throat> Întrebarea va fi acești bani suplimentari obținuți, cum vor fi folosiți? Va fi vorba, dacă va fi vorba de proiecte uh, uh faraonice, n-are niciun sens. Banii trebuie destinați dezvoltării sectorului transporturilor. Dacă nu, ar fi pur și simplu vorba de a arunca banii pe fereastră. Și uh, ar fi o măsură foarte controversată. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Cernețchi, și acum are cuvântul pentru un domnul Kramer. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Verkehr in Domnule președinte, domnilor și domnilor, transportul european este prea ieftin și transportul ecologic este prea scump. Aceste lucruri nu vor fi modificate de această directivă. Există un dezechilibru. Se acordă privilegii uh, vehiculelor grele de marfă și aceste privilegii nu sunt reduse. Și un camion produce de 60.000 de ori mai multe pagube decât un automobil și nu e taxat de 60.000 de ori mai mult. Avem tarife uh, pentru uh, transportul feroviar, pentru fiecare kilometru de cale ferată, locomotivele sunt supuse unei taxe. Însă Uh, pe transportul rutier, aceste taxe sunt plafonate și se aplică doar la camioanele de peste 3,5 tone. Nu este corect în raport cu transportul feroviar. Din păcate, astfel se favorizează transportul rutier cu vehicule grele de marfă. Știm însă că uh, transportul feroviar este mai ecologic. Noi dorim să protejăm mediul și Dorim, de asemenea, să creăm condiții de concurență loială. Această eurovinietă reprezintă doar un foarte mic pas înainte pentru atingerea acestui obiectiv. Mulțumesc, domnul Bafton. un uh, sistem bun de furnizare este, este extrem de important pentru economie. Guvernul din Marea Britanie dorește o aliniere la dreptul european până în 2015 din, punctul, din acest punct de vedere. Ne confruntăm cu o concurență extrem de acerbă în ceea ce privește sistemul rutier. Uh, taxele în ceea ce privește combustibilul sunt uh, mai mari în uh, Regatul Unit. aceste taxe ar trebui aplicate numai vehiculelor uh, străine. Și Comisia își rezervă dreptul de a aplica și un sistem indirect până în 2013. Uh, votul trebuie să fie unanim la nivelul uh, Consiliului, în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Sistemul indirect de taxare nu ar trebui să fie însă susținut de nimeni. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Bafton. Are cuvântul pentru un minut și jumătate doamna Deverac. Monsieur le Président. Dans sa stratégie Europe 2020, l'Union Europeană... Mulțumesc. Uniunea Europeană, strategia 2020, are ca obiectiv o economie mai ecologică și transporturi mai moderne. Toate instituțiile europene au susținut aceste obiective inclusiv aproape toate statele membre și Parlamentul uh, astfel încât e regretabil că din 2008 uh, până acum mai multe state membre practic au golit de conținut uh, noua propunere de directivă pentru Eurovinietă și au încercat să blocheze acest dosar. Astăzi însă, datorită încăpățânării raportorului nostru și vreau să salut munca lui Said El Kadraoui la negocierile cu Consiliul, am uh, reușit până la urmă să, să, să avem în față un compromis. Sigur că textul acesta este mult mai puțin ambițios decât propunerea inițială, dar pentru prima oară va, ne va permite să punem în practică principiul poluatorul plătește și să internalizăm costurile externe ale transporturilor, cum ar fi uh, poluarea fonică sau emisiile de dioxid de carbon ca această eurovinietă să nu fie doar o simplă taxă, ci să contribuie într-adevăr la îmbunătățirea transportului în Europa. Statele membre sunt incitate să reinvestească banii colectați în modernizarea mijloacelor de transport. Parlamentul a reușit de asemenea să obțină progrese concrete în ce privește interoperabilitatea sistemului de taxare, cât și stimulente pentru utilizarea unor vehicule grele mai puțin poluante. Ca să rămânem coerenți cu obiectivele politice ale Parlamentului, sper sincer că vom putea adopta acest compromis propus nouă la a doua lectură și astfel să deschidem calea pentru o politică de transporturi mai durabilă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamne, și acum un minut și jumătate are cuvântul domnul Parniu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte, stimați colegi. Iată că, în sfârșit, taxa rutieră plafonată de directiva Eurovinietei va putea să includă pe viitor costurile poluării fonice și atmosferice. O un alt punct care ne mulțumește, prin raportul El Cadraui, pe care doresc să-l felicit pentru cât a fost de bătăios, ne exprimăm clar voința de a aplica uh, principiul poluatorul plătește la costurile transportului rutier. Dar, atenție! Anumite state membre trebuie convinse că după trei ani de negocieri interinstituționale, acest punct de echilibru găsit la trialog permite o politică protectoare în domeniul mediului, dar și o politică economică în ceea ce privește dezvoltarea sectorului feroviar european. Și atenție, afectarea unei părți a veniturilor trebuie să fie destinată unei părți a infrastructurii, așa cum este ă, indicat în text. Dați-mi voie să manifest și un regret față de acest compromis. Caracterul ă, obligator al, obligatoriu al ă, principiului poluatorul plătește, din păcate, nu a fost reținut încă o dată, dincolo de această uh, calitate de luptător a domnului Al-Qadraoui. Comisia Europeană și-a pierdut, a pierdut în raportul uh, de forțe față de anumite naționalisme și față de anumite egoisme naționale. Mulțumesc, domnule Parnio. Domnul Schmidt, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult uh, raportorului pentru eforturile pe care le-a făcut pe acest subiect atât de dificil. Um, discuțiile au fost foarte lungi și statele membre sunt invitate acum să utilizeze fondurile pe care le primesc pentru protecția mediului înconjurător, iar noi în Parlament trebuie să uh, repetăm guvernelor de acasă că este foarte important să respecte aceste recomandări. Nu în sensul că trebuie să plătească pentru Uh, poluarea sonoră și poluarea atmosferică, ci în ideea că acest proces va fi acompaniat de măsuri pentru îmbunătățirea sistemului rutier și deci pentru reducerea acestui tip de poluare. Ca urmare, această taxă nu este o simplă taxă suplimentară aplicată vehiculelor grele, așa cum au spus unii colegi. Trebuie să ne continuăm eforturile să, de protecția mediului și de reducerea nivelurilor de poluare în Europa. Ca urmare, a toate taxele colectate uh, trebuie să fie uh, investite în acest sens. Mulțumesc, uh, domnule Schmidt. Un minut, domnul Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Odată cu această decizie în legătură cu Eurovinieta, Uniunea Europeană adoptă pe drept cuvânt principiul poluatorul plătește în transportul rutier. Acum vom putea să realizăm în sfârșit obiectivul ca toate costurile uh, legate de poluarea fonică și atmosferică uh, să fie suportate de cei care poluează. Uh, sigur, toată lumea încearcă să fie activă, alinindu-și planurile la acest acord. Sperăm că și Comisia Europeană va face propuneri pentru, și pentru alte mod, mijloace și moduri de transport ca și acolo costurile uh, respective să fie luate în considerare, dar trebuie ținut cont și de specificitățile fiecărui sector. De exemplu, navigația fluvială uh, și astăzi uh, este afectată din cauza secetei. Însă, cu, a, cu acest document am făcut un pas important și trebuie să continuăm pe această direcție. Mulțumesc și acum un minut și jumătate are cuvântul domnul Grandes. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, e prea puțin obișnuit ca Spania, Italia, Grecia, Irlanda, Portugalia să fie de acord și să fie de acord în ceea ce privește reticența față de eurovinietă. Această critică se uh, datorează faptului că suntem state periferice și noi vom plăti acest supliment față de taxa plătită de statele din centrul Uniunii Europene care vor încasa ce plătim noi. Argumentele sunt slabe, argumentele pentru eurovinietă și chiar dacă acceptăm ideea internalizării costurilor externe, nu asta va permite să se rezolve problemele de congestionare pentru că vor fi lăsate deoparte vehiculele turisticilor și turist, turiștilor și principiul poluatorul plătește se aplică aici uh, în mod discriminatoriu. Pe de altă parte, această eurovinietă care era concepută ca un mod de a finanța infrastructura, uh, până la urmă va fi doar în proporție de 15% destinată finanțării infrastructurii. Ministrii vor decide să utilizeze fondurile după interesele statelor lor. Va fi vorba de un impozit suplimentar pentru transportul uh, prin vehicule grele de marfă, care este singurul, uh, pentru anumite sectoare, singurul posibil. Caracterul uh, concurențial al produselor europene pe piața internațională nu poate să fie supus unor costuri suplimentare și unor uh, experimente. Criza alimentară prin care trecem, prin care trece Spania chiar acum, a dus la o penalizare nedreaptă a cetățenilor și tot ei vor fi afectați și de eurovinietă, cei care transportă produse alimentare spaniole. De aceea PPE-ul, uh, cel puțin partea spaniolă, va vota împotriva. Mulțumesc, cu domnul Danelis domnule Principiul uh, introdus în cadrul uh, directivei uh, și anume internalizarea costurilor externe este foarte important din punct de vedere pragmatic, dar și din punct de vedere simbolic. Este vorba despre o implementare a unui cadru care să permită aplicarea principiului poluatorul plătește, dar, plătește, dar care să permită și o contribuire la uh, Uh, scăderea zonelor de congestie a traficului. Trebuie să încercăm să-i liniștim pe unii și pe alții în ceea ce privește aplicarea într-un mod inegal a, a uh, acestor principii la regiunile ultraperiferice. Textul de compromis elaborat de colegul nostru, domnul El Kadraoui, vizează o implementare progresivă a acestor taxe, tocmai pentru ca, în mod treptat, să putem să și renoim uh, flota de uh, camioane, de vehicule grele. Ca urmare, ceea ce se prevede aici este ceva eficient uh, legat de o aplicare transparentă a diferitelor măsuri prevăzute de directivă în toate statele membre și, în plus, aici intră în calcul și modul de finanțare și apoi utilizarea acestor taxe, ei bine, uh, ele nu trebuie să acopere acele uh, găuri negre. Domnul Pircher acum. Da, mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că această directivă reprezintă un compromis, însă este un compromis bun. Asta pentru că sigur, un compromis trebuie să țină cont de părerea, cel puțin a două părți, într-o anumită măsură și ține cont și de uh, poziția transportatorilor, dar și a cetățenilor care suferă din cauza poluării atmosferice și poluării fonice. Uh, trebuie ca banii obținuți din taxare să fie investiți în infrastructură. Asta e foarte bine din punct de vedere economic, ne permite să avem uh, drumuri mai bune, mai sigure și uh, se, va trebui să se meargă spre o uniformizare a modului de taxare în statele membre, care astfel uh, ar avea posibilitatea să includă în taxa de drum uh, costurile legate de poluare. Poluare, după cum am spus, fonică sau atmosferică și așa mai departe. Deci dacă vehiculele Uh, grele uh, mm, emit mai puțin dioxid de carbon, atunci uh, veți plăti mai puțin. Trebuie sigur să încercăm să evităm cât mai mult și congestionarea și trebuie și să renovăm parcurile auto. Sigur că la negociere n-au putut fi luate în considerare toate aspectele, însă știm

Suntem cu toții de acord că transportul de mărfuri trebuie uh, să fie mai durabil, dar asta se obține în principal prin investiții în infrastructură și o uh, renuire treptată a uh, parcului auto. Uh, dincolo de aplicarea uh, sau în spatele aplicării principiului poluatorul plătește, din păcate se ascunde o, un, crearea unui avantaj competitiv al unei părți ale statelor membre față de altele. Uh, din păcate. Uh, asta în, fără o realocare obligatorie a resurselor pentru îmbunătățirea infrastructurilor, a eficienței și a platformelor uh, ecologice. Un element care ar fi fost esențial pentru că această directivă să fie mai echilibrată. Negocierile au adus mici rezultate pozitive, mă gândesc mai ales la interoperabilitate, mini-alocarea în zonele montane, dar în general nu este satisfăcătoare și, uh, uh, și eu cred că o procedură de conciliere ar fi cea mai bună pentru a elimina orice nelămurire ar mai rămâne. Mulțumesc! Mulțumesc și acum un minut. Domnul Brons are cuvântul această directivă ar putea să fie uh, ultima picătură pentru marea britanie sectorul transportatorilor este în declin în ultimii trei ani activitățile au scăzut cu opt și firme străine controlează 80% din transportul uh, peste canalul mânecii populația uh, locală străină este din ce în ce mai numeroasă și folosește vehicule străine, plătește taxe foarte mici și uh, ia părți de piață, cot, din cota de piață a întreprinderilor naționale. Concurența uh, loială este un uh, o expresie foarte iubită în eurojargon. Însă aceasta nu există. Taxele pentru britanici sunt mult mai mari și benzina costă mult mai mult, combustibilii costă mult mai mult. Însă, odată ce aceste taxe vor fi aplicate tuturor vehiculelor, povara pentru sectorul industrial britanic ar putea să fie fatală. Trebuie să ne opunem. Mulțumesc, domnule Brons. Un minut, domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte nu avem nicio îndoială că piața unică este una dintre marile realizări ale Uniunii Europene și, prin urmare, avem nevoie de infrastructuri de transport eficiente. Cred însă că, dincolo de dreptul de a dispune de niște transporturi eficiente, trebuie să luăm în considerare și drepturile riveranilor, pe care trebuie să îi protejăm împotriva um, poluării provocate de sistemele de transport. De aceea, cred că propunerea de față merge în direcția cea bună. Dacă se fac investiții pentru protejarea riveranilor împotriva poluării fonice, de exemplu, și împotriva poluării atmosferice, dacă obținem astfel niște vehicule mai devreme, mai moderne și uh, o rețea de drumuri mai modernă, acest lucru nu poate fi decât pozitiv. Propunerea este bună pentru că, de fapt, ceea ce ridică probleme aici este dorința aplicării principiului conform căruia această eurovinietă să nu mai fie obligatorie, dar asta ar duce la o discriminare în Europa și acest lucru ar fi regretabil. Mulțumesc, domnul Kelly, un minut. Eh, Mulțumesc. Cred că tendința generală a acestei propuneri este una pozitivă, pentru că în situația actuală trebuie să, ne, trebuie să combatem schimbările climatice și poluarea în orice mod putem. Și sigur că propunerea în legătură uh, cu vehiculele grele de marfă este una <clears throat> care face sens. Însă trebuie să dezvoltăm mai mult aspectul următor. Trebuie să dezvoltăm tehnologii în domeniul motoarelor și așa mai departe, pentru care să fie nevoie din, de, din ce în ce mai puțin uh, combustibil, deci să se uh, parcurgă cât mai mulți kilometri cu cât mai puțin combustibil posibil. Pentru asta, sigur, e nevoie să investim în cercetare și nu doar pentru vehiculele grele de marfă, ci pentru toate tipurile de uh, autovehicule. Cred că trebuie să promovăm cercetarea mult mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kelly. Și acum, pentru un minut, are cuvântul domnul Hernan. Merci, monsieur le président. Posez en... Mulțumesc, domnule președinte. Faptul că discutăm în sfârșit taxarea transportului rutier de mărfuri și anume Eurovinieta e o veste bună pentru toți europenii. Dar suntem departe de momentul în care transportul rutier european de mărfuri își va asuma o parte a costurilor pe care le impune societăților noastre. Uzura infrastructurilor, poluare, accidente, trăiesc într-un oraș tranzitat de uh, mii de camioane și trebuie să vă spun că pentru cetățeni e foarte greu. Și încă un lucru de care nu s-a vorbit în acest Parlament, salariile foarte mici ale șoferilor, condițiile de lucru inacceptabile pentru securitatea generală. Este vorba de niște adevărați ognași ai drumului. Trebuie să facem tot ce putem ca să încurajăm uh, transportul feroviar, fluvial, maritim, tronsoanele scurte, asta spre binele Uniunii și al vecinătății sale. Însă trebuie să facem o taxare inteligentă ca să nu aibă de suferit IMM-urile și nici angajații și nici uh, consumatorii, ci uh, firmele mari și transportatorii mari. Mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat acest uh, punct și are cuvântul în încheiere domnul comisar Kallas. Mulțumesc foarte mult, stimați membri ai Parlamentului, domnule președinte, pentru aceste observații. În primul rând, Eurovinieta nu este o taxă europeană. Acest lucru trebuie să fie foarte clar. În acest sens, termenul nu este unul potrivit. E vorba de o directivă care limitează și reglementează taxele naționale. Avem uh, state membre cu tipuri diferite de taxe și de vehicule. Avem uh, vehicule de transport de mărfuri, avem autovehicule, autoturisme și avem și uh, cetățeni din alte țări care trebuie să plătească aceste taxe în caz că apelează la rețeaua europeană de drumuri. Ca urmare, compromisul la care s-a ajuns este și mai complex decât am crede și în spatele lui se ascund două lupte uh, principale. O luptă de principii, în primul rând. Cine trebuie să plătească pentru utilizarea infrastructurii? Utilizatorul plătește și poluatorul plătește. Ei bine, acest principiu este unul inevitabil și atunci se va merge către această direcție. A doua luptă este una continuă și acerbă. E vorba aici de conflictul între țările care au un trafic extrem de aglomerat uh, și care își doresc mai multă flexibilitate în abordarea problemelor legate de infrastructură și care doresc o împărțire a, uh, a greutăților și a sarcinilor uh, implicate de utilizarea infrastructurii aceste taxe să fie aplicate tuturor utilizatorilor fără nicio discriminare. Și mai este și grupul țărilor care sunt împotriva acestei idei. O atitudine foarte vizibilă în timpul dezbaterilor pe care le-am avut. În octombrie, Consiliul uh, a ajuns la un compromis politic Uh, foarte aproape de o minoritate blocantă și acum uh, lupta continuă și aici, în acest for. Domnul El Cadraui a făcut niște eforturi imense pentru a ajunge la un compromis bun și pentru a uh, elabora o propunere bună pentru acest compromis și vă rog cu toată sinceritatea să susțineți acest compromis pentru că da, se pare că multe detalii nu vă mulțumesc încă uh, pe toți, însă este un pas înainte extrem de important care a fost în suspans timp de ani de zile și acum avem posibilitatea să facem ceva. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar. Doamna Ghiori. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Először is szeretnék köszönetet mondani önöknek ezért. Aș dori de sens să mulțumesc tuturor pentru o dezbatere foarte valoroasă, că am putut să auzim argumente, contraargumente, lucru care ne arată că este, am ajuns la un compromis în adevăratul sens al cuvântului, în ciuda multor dificultăți și dispute, însă sunt convinsă că avem aici un adevărat succes european, după cum a spus domnul Lightfried. Vă sunt recunoscătoare pentru uh, cuvintele de laudă la adresa președinției maghiare și ca orice compromis și acesta trebuie să fie un act care să, care să găsească echilibrul între uh, protecția mediului și argumentele legate de uh, creșterea economică. Trebuie să resping însă argumentul că mm, protecția mediului nu ar fi importantă pentru Consiliu, că altfel n-am avea această directivă. Uh, dar trebuie ca uh, să găsim acest echilibru și între uh, statele din centrul Europei și cele periferice. Au fost dezbateri înflăcărate la Consiliu pe această problemă în legătură cu găsirea unei soluții care să uh, favorizeze și statele periferice care să nu se simtă lăsate pe din afară, astfel încât am reușit să ajungem la Consiliu la o majoritate calificată și sper că se va reuși acest lucru și în Parlament, după cum ne indică dezbaterea pe care tocmai am auzit-o. Poate să fie o picătură în ocean actul nostru, dar eu totuși cred că e un pas important, uh, un pas un prim pas înainte foarte important în direcția internalizării costurilor externe și în um, alocarea uh, veniturilor pentru uh, sectorul în cauză. Sigur, ca orice compromis nu poate fi perfect, dar sunt convinsă că în anii care vor veni vom avea ocazia de a îmbunătăți lucrurile în uh, diverse moduri și măsuri. Vreau cum să mă refer și punctual la anumite aspecte care au fost evocate aici. Uh, unul ar fi utilizarea veniturilor, după cum a solicitat domnul Sterks, uh, pentru infrastructuri. În acord există recomandări detaliate în legătură cu modul în care statele membre trebuie să-și utilizeze aceste venituri și uh, se spune acolo că uh, veniturile generate din taxarea rutieră, sau cel puțin 15% din ele, uh, trebuie utilizate pentru rețelele transeuropene acesta fiind rezultatul unui compromis foarte bun. După cum a spus și domnul Sterks, poate fi doar un prim pas, dar măcar e un pas pe calea cea bună. Uh, un al doilea aspect, uh, evocat tot de domnul Stex, în legătură cu uh, costurile cauzate uh, de congestionări. Uh, acordul se ocupă și de această problemă, pentru că permite statelor membre să uh, impună taxe diferențiate în, legătu- în, în funcție de loc și timp. După cum știți, statele membre au ocazia să impună taxe uh, sporite pentru uh, zonele congestionate și pentru orele de congestie. Deci uh, această diferențiere este o, un mod alternativ de a lupta împotriva congestionării chiar dacă de poluare se vorbește doar la costurile externe, mecanismul de diferențiere poate totuși să contribuie la atenuarea efectelor congestionării pe drumurile europene. În al treilea rând, mm, aspect la care s-a referit doamna Lichtenberger, uh, legat de costurile externe, aș dori să vă spun că în prima lectură Consiliul și-a uh, finalizat poziția și apoi la cererea Parlamentului uh, s-a introdus în directivă și prevederea uh, care a, prin care s-a intenționat transmiterea unui mesaj politic către cetățeni. Și anume, în, pentru această taxă suplimentară pentru zonele muntoase, pentru uh, vehiculele de clasa Euro 1, 2 și 3, trebuie, uh, într-adevăr, uh, impusă taxă suplimentară, pentru că acest, aceste vehicule sunt mai puțin poluante decât uh, celelalte uh, vehicule. Această taxă le va fi aplicată doar în faze ulterioare, nu imediat de la intrarea în vigoare a directivei Sigur, pentru a promova și renoirea parcului auto, ar trebui să stabilim eh, să, eh, stimulente pentru vehicule de eh, clasa Euro 5 și Euro 6. Stimați membri, domnule președinte, domnule comisar, dezbaterea de azi ne-a arătat foarte clar că directiva privitoare la eurovinietă e un pas înainte foarte important în favoarea industriei de transporturi europene o uh, propunere completă nu este, însă are o natură simbolică. După cum a spus și dumneavoastră, este prima oară când principiul poluatorul plătește, este introdus și va putea fi pus în aplicare. Și vom dori, desigur, să uh, internalizăm costurile externe pentru toate uh, modurile de transport pe viitor, dar oricum președinția maghiară uh, se felicită de faptul că a reușit să ajungem cu Parlamentul European la un acord și eu sunt, personal sunt convinsă că măsura care va fi adoptată de Parlament va duce la mai multă eficiență economică și va reduce uh, impactul negativ asupra mediului cauzat de uh, mijloacele de transport, astfel încât cetățenii noștri să aibă doar de câștigat. Mulțumesc! Da, mulțumesc, doamnă. Acum are cuvântul tatăl copilului, domnul El Kadraoui. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Doresc în primul rând să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut, mulțumesc și celor care ne-au împărtășit comentariile lor, chiar dacă nu erau de acord. Uh, Transporturile duc la costuri, costuri de infrastructură, dar aici există și uh, particulele emise în aer, ambuteiajele, blocajele rutiere și datorită acestei directive europene, statele membre au posibilitatea să aplice principiul poluatorul plătește. Și astfel vom avea la dispoziție venituri care să ne permită să reinvestim fonduri în sectorul transporturilor în scopul de a îmbunătăți uh, viața societății noastre, pentru a îmbunătăți eficacitatea acestui sector și pentru a asigura o mai bună egalitate între diferitele moduri de transport. În introducerea mea am spus că uh, s-a ajuns foarte greu la acest compromis. În cartea sa albă, Comisia uh, dorește o internalizare a costurilor externe care să devină obligatorii până în 2020. Sperăm că acum când vom vota, Parlamentul își va manifesta sprijinul față de această directivă pentru a dovedi că Europa este capabilă să ia decizii pozitive pentru cetățenii săi. Sperăm, de asemenea, că Uh, un număr mare de state membre vor uh, aplica aceste noi posibilități, vor obține rezultate bune și astfel îi vor convinge pe cei care încă mai ezită. Astfel, dragi colegi, vom putea să progresăm în acest domeniu. Comisia Europeană are încă mult de lucru în acest uh, sector pentru următorii ani și va trebui să vedem pe viitor dacă nu cumva va fi nevoie de o, o obligativitate a internalizării costurilor externe și dacă nu acest lucru, dacă n-ar trebui acest lucru aplicat și la celelalte moduri de transport. Este un singur prim pas în direcția cea bună. Domnul președinte, mulțumesc domnule El Cadraui. Vom uh, suspenda acum ședința pentru câteva minute și apoi vom vota.